Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi și colegi. Mi-am uitat telefonul. Iată, deja trebuie să mă întorc din drum. Îmi pare rău pentru întârziere. Am alergat încoace pentru că vreau să ajung cât se poate de repede. Mă bucur să vă urez bun venit la o nouă ședință cont cu participare de la distanță. Regulile cred că deja uh, le cunoașteți prea bine, așa că nu e necesar să le repet. Există obiecții la adresa ordinii de zi? Dacă nu, atunci, în prima parte a întâlnirii noastre de astăzi uh, vom uh, organiza o diere publică referitoare la gestiunea partajată, ședință care va avea loc de la orele 9 până la orele 11 și care va fi de asemenea comunicată pe internet și interpretată. Acea de-a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi va avea loc în camera, în spatele cu ușile închise, de la orele 11 până la orele 12, fără interpretare. E vorba de un schimb de opinii cu Serviciul de Acțiune Externă referitor la așa numitul efect al ușilor giratorii. Vă rog, pentru a ne putea descurca din punct de vedere tehnic, să aveți microfoanele oprite doar atunci când cereți uh, cuvântul să vă porniți microfonul. Cred că deja v-ați familiarizat uh, cu această procedură și cred că e ceva ce va rămâne cu noi și după această perioadă. Deci, vă rog, dacă vreți să luați cuvântul, apăsați pe butonul ridicat mâna, după care um, apăsați pe cuvânt pe butonul pentru a interveni. Trecem așadar de îndată la audierea noastră publică. Ramona Strugariu este raportarea noastră. Îi mulțumesc pentru pregătirea atât de atentă din păcate nu am reușit uh, să facem tot ce ne-am dorit până acum, poate vom reuși totuși uh, cu această participare de la distanță să ducem la bun sfârșit uh, toate inițiativele noastre. O clipă. E vorba de gestiunea partajată și am și eu câteva întrebări în acest sens, dar înainte de toate vreau să-i dau cuvântul doamnei Strugariu, care a pregătit această audiere. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ramona Strugariu mă numesc, nu Monica Strugariu, cum spunea doamna președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru organizarea acestei audieri atât de importante și pentru sprijinul dumneavoastră, pentru contribuțiile dumneavoastră. Am reușit în acest fel să ne organizăm în timp foarte scurt, așa că de dragul conciziunii am să trec de îndată la câteva observații introductive. Le mulțumesc tuturor invitațiilor noastre pentru că au confirmat cât se poate de repede participarea la această dezbatere și sperăm ca dezbaterea de astăzi să fie una excelentă. Gestiunea partajată a fondurilor finanțate de Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 75% din finanțarea totală disponibilă în anumite state membre, cu resurse limitate de altfel, finanțarea de la Uniunea Europeană reprezintă 80% din uh, investițiile publice și, conform estimărilor, până în 2023, randamentul acestor investiții ar trebui să fie de 273%. Asta înseamnă că pentru fiecare euro investit între 2007 și 2017 se vor genera 2,73 de euro. În 2019, Comisia și-a actualizat strategia de combatere a fraudei și conform datelor oficiale, rata erorilor privind punerea în aplicare a bugetului Uniunii Europene a fost aproape de pragul de 2%, în timp ce nivelul de fraudă a fost aproape 0,2% din totalul bugetului Uniunii obiectivele stabilite în um, strategia actualizată de combatere a fraudei vizează analiza datelor, cât și coordonarea. Între timp, există, bineînțeles, lacune în ceea ce privește cooperarea și uh, există în continuare obstacole pe calea unei puneri în aplicare reale a acestor obiective. Un studiu al Comisiei Regii din 2017 în ceea ce privește politica de coeziune și punerea sa în aplicare arată că evaluările realizate în uh, statele membre trebuie să fie îmbunătățite și ca rezultatele acestor evaluări să fie integrate în procesul de politică. În 2019, două Rapoarte speciale ale Curții de Conturi arată că Comisia nu dispune de informații suficiente referitor la frauda înregistrată și nu are analize suficiente în acest sens. În general, nu există politici de combaterea fraudei, de monitorizare, de prevenție, de detecție și de multe ori statele membre nu uh, raportează nivelul efectiv uh, de fraudă înregistrat, afectând în acest fel ratele înregistrate de fraudă. Este deosebit de îngrijorător, având în vedere că peste 350 de miliarde de euro au fost alocate politicii de coeziune în intervalul 2014-2020. Rata mm, materială a erorii intersectorială a fost aproape de 5% în 2014. Trebuie să facem o deosebire însă clară între neregulile fraudulente și fără caracter fraudulent. În cazul uh, celor din tâi, statele membre și beneficiarii arată scot în evidență că de multe ori procedurile anevoioase generează o gestiune nepotrivită și o punere în aplicare inadecvată. Dacă ar fi să tragem în cele din urmă concluzie, un lucru e clar. Comisia trebuie să fie uh, mai aproape de ce se întâmplă pe teren. Și statele membre au obligația, și vreau să scot în evidență acest lucru, e o obligație de a coopera și să informeze pe deplin Comisia referitor la situația care se înregistrează pe teren, pentru că în acest fel, acolo unde sunt uh, marje de îmbunătățire, să putem promova în mod activ măsuri pentru sporirea transparenței, prevenție și detectarea timpurie a fraudei și a conflictelor de interes. Aceste măsuri, alături de proceduri simplificate și mecanisme de control mai bune, pot da rezultate. Există însă probleme ulterioare dacă ne gândim la cele situații unde deficiențele în statul de drept creează probleme ulterioare când vine vorba de punerea în aplicare eficientă a bugetului Uniunii Europene. Biroul Procurorului European va juca un rol crucial în acest sens, deși mandatul acestuia e limitat deocamdată, pentru că nu toate statele membre participă la cooperarea extinsă. Și, după cum știm, deja prea bine, Instituția Procurorului European um, a pornit din start cu dezavantaj în ceea ce privește dotarea, dotarea financiară de care dispune. Iată de ce, în acest sens, trebuie să introducem condiționalități clare în noul CFM. Și nu în ultimul rând, poate elementul cel mai important pe care aș dori să-l furnizez astăzi este că, mai ales în vremuri precum cele pe care le trăim la ora actuală, prevenția și măsurile de combatere a fraudei sunt de importanță esențială. Din câte am înțeles, noile cifre din cadrul financiar multianual arată o reducere la jumătate, la jumătate a bugetului Uniunii împotriva fraudei, 0,1 miliarde de euro față de suma propusă inițial și anume 0,2 miliarde de euro. Asta înseamnă practic o treime din ce propusese Parlamentul European, și anume 0,3 miliarde de euro. E absolut inacceptabil din orice punct de vedere și situația nu poate rămâne așa. Dacă Parlamentul are un cuvânt de spus, atunci a venit vremea să-și facă glasul auzit. Mă opresc aici, aștept cu mare interes uh, contribuțiile invitațiilor noștri și sper să putem purta o discuție utilă referitor la care sunt uh, punctele noastre slabe și cum le putem aborda. Mulțumesc foarte mult, doamnă Monica Strugariu, spune doamna președinte. Cred că ați prezentat uh, foarte bine care sunt uh, problemele cu care ne confruntăm, așa că ne-aș ruga pe invitații noastre, în măsura în care pot, având în vedere timpul scurt la dispoziție, să abordeze această gamă amplă de probleme, de la uh, simple erori până la fraudă gravă sau conflict de interes. De interes, am cer Îi dau Înainte de toate, îi urez bun venit domnului Ios Corte, director general pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi și vă dau de îndată cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să încep mulțumindu-i raportoarei, doamna Strugariu, pentru că ne-a invitat pe mine și alți colegi la acest uh, eveniment important. E de la sine înțeles că Fondurile cu gestiune partajată, am scuze, și datele pe care le-a prezentat adineori reprezintă cea mai mare parte a bugetului Uniunii Europene. Tot ce facem la gestiune partajată, în ceea ce privește control și gestiunea, are un impact clar asupra sumelor în ansamblul lor. Așa că eu, răspunzător direct de aproape 85 de miliarde de euro în fondul social european, de altfel o sumă destul de nesemnificativă comparată cu sumele pe care le gestionează alți eh, colegi. Oricum simțim răspunderea pe care o purtăm pe umerii noștri, petrec foarte mult timp alături de colegii mei pentru a ne asigura că avem cel mai bun sistem de control în aplicare și că banii sunt cheltuiți în interesul contribuabililor. Iată de ce cred că este important să spun de la bun început eh, ce anume înseamnă conceptul de gestiune partajată. Mă bucur că doamna raportor a abordat deja conceptul în introducerea dumneei pun accentul pe cuvântul partajat. E vorba de o gestiune partajată între noi, Comisia Europeană și statele membre. Doar așa se gestionează fondurile, sunt administrate. Nu, ar, nu am putea de altfel proceda altfel. Ar fi imposibil pentru Comisie să gestioneze sume de această însemnăt, însemnătate, pentru că avem... Um, din punctul de vedere al resurselor umane, resurse limitate, suntem aproape doar 100 de persoane. Așa că Um, răspunderea cade și pe statele membre prin uh, autoritățile de gestiune. E o răspundere însemnată, așa, dar vreau să încep și cu o observație pozitivă, pentru că totdeauna e loc de mai bine. Și mă bucur că dumneavoastră, în această comisie și Curtea de Conturi, întotdeauna ne încurajează să um, ne descurcăm mai bine Acum, dacă privim sumele în ansamblul lor în ceea ce privește legalitatea cheltuielilor uh, Uniunii Europene, situația s-a îmbunătățit în mod semnificativ. Dacă privim indicatorul um, emblematic în acest sens. Rata erorilor e clar că s-au înregistrat progrese semnificative în ultimii 10 ani. Acum planăm undeva între 3 și 5% spre deosebire de peste 10% în perioada anterioară de programare. Da, e într-adevăr o rată în continuare mult prea mare a erorilor, dar arată că s-au înregistrat uh, progrese semnificative și cred că acest lucru se datorează investițiilor semnificative care au fost uh, realizate de statele membre, dar și de noi, Comisia, în aceste sisteme de control. Lucru mm, care rezultă practic din toate învățămintele pe care le-am tras de-a lungul anilor și din recomandările curții de conturi pe care o felicităm pentru activitatea excelentă și din partea dumneavoastră de altfel. Cred că în urma rezoluției privind descărcarea de gestiune am arătat cât se poate declar că am pus în aplicare acele recomandări uh, importante care ne-au fost de mare utilitate. De asemenea, cooperarea între serviciile Comisiei și autoritățile naționale sunt de importanță crucială. Și aici, succint, vreau să trec în revistă câteva decizii noi care au fost luate în cadrul um, actualei perioade de programare pentru a permite o mai bună folosire a fondurilor. În primul rând, statele trebuie la ora actuală să treacă printr-un proces formal de desemnare și să se asigure că autoritățile de gestiune um, uh, sunt adecvate, au de asemenea obligația de a îndeplini condiționalități ex ante înainte de a putea primi finanțare de la Uniunea Europeană. Un alt element important e următorul. 10% din plăți sunt reținute de noi la comisie până suntem cu adevărat mulțumiți eh, că și convinși că fondurile au fost cheltuite așa cum trebuie, lucru eh, care ne permite să corectăm multe eh, din erori înainte ca ele să se producă. Există apoi o, o politică riguroasă în ceea ce privește întreruperea și suspendarea plăților când trecem dincolo de 10%. Dacă se înregistrează o lată a erorilor peste 10%, atunci plățile se, suspende, se suspendă sau se întrerup. Dar tot ce e sub 10%, se acoperă în continuare. Bineînțeles, există și posibilitatea corecțiilor financiare nete, ca măsură de ultimă instanță. Autoritățile de audit uh, din statele membre, după cum spuneam deja, sunt fundamentale în ceea ce privește um, principiul controlului. Avem un sistem unic de audit, așa că ne bazăm enorm pe activitatea um, auditorilor din statele membre. Auditorii noștri sunt cei care audează autoritățile de audit din statele membre, așa funcționează, după care, bineînțeles, ne concentrăm pe acele programe care prezintă un grad ridicat de risc. În acest fel, ne putem concentra resursele relativ limitate de care dispunem pe acele domenii unde se înregistrează riscul, nivelul de risc cel mai înalt. Și trebuie să vă mărturisesc că suntem destul de mulțumiți de calitatea activității autorităților naționale de audit. Considerăm că activitatea lor e de înaltă calitate și fiabilă. Asta nu înseamnă că nu există eh, nici eh, un punct vulnerabil nicăieri. Intervenim de îndată și oferim îndrumări și sprijin pentru ca autoritățile naționale să poată folosi toate instrumentele și informațiile pe care le au la dispoziție pentru a corecta erorile. Am introdus în acest sens o serie de mecanisme. Nu vreau să intru în prea multă amănuntă, dar S-a elaborat o metodologie specifică uh, și o listă de verificare. Am creat un grup de lucru în acest sens cu autoritățile naționale unde un membru al Curții de Conturi este de, de altfel observator, acolo interacționăm direct cu colegii din statele membre și încercăm să îmbunătăți, să aducem îmbunătățiri. Am putut constata că în ultimul raport al, anual al Curții de Conturi au uh, scos în evidență o îmbunătățire în activitatea și caracterul fiabil al activității au, um, au, autorităților naționale de audit. Dar toate acestea nu sunt de ajuns pentru a asigura o cheltuire judicioasă a fondurilor Uniunii. Dacă vrem să asigurăm această cheltuire judicioasă, există și multe alte căi. Cea mai importantă, simplificare. E evident că una din principalele mm, surse ale erorilor pe care le înregistrăm mm, provine din complexitatea normelor noastre ale Uniunii, cât și din complexitatea normelor la nivel național. Iată de ce e o inițiativă de altfel sprijinită de Comisia dumneavoastră, Facem eforturi permanente pentru a simplifica normele Uniunii Europene pentru gestiunea financiară. E un lucru de care ne ocupăm tot timpul. Pe de parte, trebuie să simplificăm. Lucrez la comisie de ani buni și n-am auzit nimic altceva. De fiecare dată, în fiecare perioadă de programare se vorbește de dorința de a simplifica și nu reușim tot timpul. Nu pentru că am fi proști, ci pentru că ambițiile Uniunii Europene sunt enorme. Vrem, într-adevăr, să facem din Europa un loc mai bun pentru cetățenii noștri. Minunat, dar asta înseamnă că și obligațiile pe care le, ni le asumăm și pe care le impunem pentru a aloca fondurile sunt complexe, deosebit de nuanțate. Vrem să ne asigurăm că fondurile cheltuite își ating obiectivul realmente. Cred că purtăm nenumărate dezbateri interne în acest sens pentru a găsi calea de mijloc și cu siguranță aceste discuții vor avea loc și pe viitor odată ce începem să discutăm de planul de redresare. E un subiect de mare amploare. Dacă parcurgeți deja presa națională, e clar că statele membre deja trebuie să recupereze fondurile pe care le-au cheltuit doar în urmă cu două luni pentru că au vrut să intervină rapid pentru a evita falimentul uh, multor companii și acum și-au dat seama că s-au înregistrat uh, multe cazuri de fraudă. E o dezbatere pentru care trebuie să fim pregătiți. Bineînțeles, uh, le cerem statelor membre ajutorul și să nu adauge un alt strat de complexitate peste normele Uniunii. Dați-mi voi să vă spun câte ceva despre ce am făcut uh, punctual. Un instrument pe care îl punem în aplicare la ora actuală e așa numită opțiune de costuri simplificate. Se folosește mai ales în Fondul Social European. Cred că 33% din cheltuielile de astăzi trec prin aceste opțiuni simplificate de costuri pentru 95% din proiectele noastre. Obiectivul nostru este de a ajunge la 50% până la sfârșitul acestei perioade de programare. Mă bucur să vă spun că și Curtea de Conturi anul trecut a afirmat că aceste opțiuni de cost au avut un impact favorabil, nu doar în ceea ce privește nivelul neregulilor înregistrate în cheltuielile Uniunii, cât și în ceea ce privește sistemul de management, de gestiune și control. Pentru că nu reprezintă o povară atât de semnificativă și administrațiile naționale, în loc să um, controleze toate costurile, pot să se bazeze doar pe opțiuni simplificate de cost și în loc să verifice toate documentele de fiecare dată pentru fiecare inițiativă, pot să controleze mult mai simplu proiectul și să vadă dacă obiectivele proiectului au fost atinse. Cred că aceste opțiuni simplificate reprezintă um, o um, opțiune, o alternativă utilă pentru viitor și luăm în calcul posibilitatea de a le folosi și pe viitor în CFM. Mă bucur să aud că doamna raportor a făcut o deosebire importantă între fraudă și rata erorilor. E important să facem această deosebire. Dacă vorbim de fraudă, bineînțeles, aici Comisia are o politică de toleranță zero. Dăm curs tuturor uh, informațiilor și plângerilor uh, și trimitem mai departe cazurile către OLAF, Biroul Uniunii Antifraudă. Aici este important, bineînțeles, din nou ca statele membre să identifice și să prevină cauzele, cazurile de fraudă, dar Uh, noi le stăm întotdeauna alături, oferindu-le îndrumări, formări specifice și schimb de bună practici, cât și uh, instrumente în ceea ce privește evaluarea riscului de fraudă. În noua strategie antifraudă a Comisiei ne-am consolidat guvernanța și ne-am uh, întărit analiza, mai ales în ceea ce privește domeniul gestiunii partajate fiind prevăzut un rol mult mai solid pentru Olaf. Bineînțeles, aici nu mai trebuie să aduc în discuție biroul procurorului european, care își va începe de îndată activitatea și cred că va reprezenta o schimbare importantă în peisaj. Câteva cuvinte finale. Eu și colegii mei am lucrat la un nou instrument pe care doream să îl aduc în discuție, care se numește Aracne pentru a combate frauda. Cred că a fost deja discutat în contextul descărcării de gestiune pentru anul 2018. E un instrument uh, care s-a dovedit a fi foarte util, e un instrument de colectare a datelor și de analiză acestora care ne permite să identificăm riscurile și să identificăm conflictele de interes. Lucrăm la ora actuală la un proiect care cred că va reveni oricum în comisia dumneavoastră pentru că avem nevoie de sprijinul colegiuitorilor pentru a pune în aplicare Aragne în toate statele membre și al uh, face un instrument obligatoriu. A fost deosebit de util uh, pentru noi uh, în câteva cazuri pe care le cunoaștem cu toții, ne permite să le oferim autorităților informații disponibile deja public în ceea ce privește interesele financiare. Cred că am vorbit deja destul. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră. E un subiect foarte important și aștept cu mare interes să colaborez cu dumneavoastră pe îmbunătățirea acestei situații. Stimate domnule director general, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții pe care le-am putut purta cu dumneavoastră. Oricum vom mai avea ocazie probabil la descărcare în toamnă să mai discutăm cu toți eh, actorii implicați, mai ales pe tema Arahne pe care ne-ați prezentat-o acum. Chiar dacă statele membre au sisteme proprii, de multe ori ele renunță foarte greu la ele, iar atunci când uh, nu au un sistem propriu, de obicei îl folosesc pe cel care îl uh, are statul vecin sau un alt stat. Deci de obicei e foarte complicat să le convingem, dar și eu sunt fan uh, al noului sistem pe care l-ați prezentat. Acum o să dau cuvântul domnului Atanas Ciobanov, care va veni în reuniune pe cale virtuală. Vreau să știu în primul rând dacă ne puteți auzi. Puteți apăsi să pe butonul Speak, vă rog. Da, vă auzim, e foarte bine. Bun venit uh, la noi în reuniune. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Sunt primul vorbitor la distanță, așa că din cauza aceasta. Sper să se audă bine, dar oricum cred că va fi bine. Îi mulțumesc doamnei Strugariu pentru că m-a invitat la această audiere din Comisia pentru Control Bugetar. Eu reprezint un site web de jurnalism investigativ care se numește bivol.bg și voi vorbi despre cooperare dintre Comisie și statele membre și despre problema subraportării. Când mă refer la Comisie, mă refer și la OLAF și la autoritățile europene în general. Câteva cuvinte despre noi. Am început în 2010 și ne concentrăm pe conflictele de interese, abuzul de fonduri publice, și mafia statală, mafia și crima organizată în acest domeniu public. Investigațiile noastre au dus la unul din scandalurile cele mai mari uh, politice în Bulgaria, dar uh, dorim să colaborăm, desigur, și cu autoritățile și să putem uh, să lansăm investigații și nu doar să demascăm abuzurile instituțiilor publice. Am construit un sistem de instrumente investigative care este foarte similar cu ceea ce ne-ați spus despre arahne pentru identificarea conflictelor de interese, pentru a detecta problemele și irregularitățile de proprietate, de exemplu, la companii, la um, problemele de uh, proprietate și așa mai departe. Colaborăm de asemenea foarte strâns și acum comunitatea jurnaliștilor uh, de investigație la nivel internațional, ca OGCRP, de exemplu. Există un instrument la nivelul acestor foruri, ALEF se numește, unde puteți căuta companii uh, și uh, persoane politice, conflicte de interese pe diferite uh, um, licuri care sunt foarte utile în uh, activitatea noastră. Noi colaborăm și cu Tribunalul Internațional și uh, cu alte foruri care ne pun la dispoziție informații pe surse. Iar IJ este un instrument foarte important din partea Uniunii Europene. Este vorba de finanțare pentru jurnalismul de investigație la nivelul Uniunii Europene pentru ca să putem colabora. Ce am realizat până acum de la începutul uh, investigațiilor noastre în domeniul fondurilor europene și a fraudei, am început acum vreo 5 ani uh, lucrând uh, la un subiect extrem de interesant împreună cu uh, colegii de la RISE din România. Am identificat un flux de fonduri din România către o companie din Bulgaria, banii s-au dus în Cipru după aceea și apoi uh, în offshore și au dispărut. O să revin asupra acestei povești mai târziu. Am mai lucrat de asemenea pe scandalul GP Gate, bani um, fraudați europeni în legătură cu licitații, 14 milioane de euro care au fost uh, au dispărut în Bulgaria, iar 800 uh, de milioane de euro, deci proiecte în valoare de această uh, sumă au fost compromise și noi investigăm acest lucru. Apoi am intrat și în așa numitul snowball scam, când de asemenea, se ajută tranzitul de fonduri din Bulgaria în România în frauda de TVA, care este o fraudă transfrontalieră în cazul acesta. Am lucrat împreună cu OCCRP pe cazul uh, omorului uh, jurnalistului Ian Cuciac și am uh, contribuit la investigația împotriva acestei crime unde există legături și cu mafia italiană care a beneficiat de fonduri europene din uh, partea fondurilor pentru agricultură prin uh, Slovacia. După cum vedeți, așadar, toate aceste cazuri au o componentă transnațională, internațională și uh, de aceea, pentru că criminalii colaborează, trebuie și jurnaliștii să colaboreze. În Bulgaria, anul trecut, am mai identificat uh, un scandal enorm în care era implicat un viceministru, de asemenea un scandal cu fonduri europene fraudate pentru crearea unor hoteluri de familie. Ministrul respectiv urmând să-și dea demisia după aceea, era ministrul agriculturii și a trebuit să-și dea demisia. Acum lucrăm și un subiect foarte de actualitate pe uh, investigații în domeniul COVID-19, bani care au fost cheltuiți de către statele membre pentru cumpărarea de măști, de ventilatori, toare de echipamente de protecție și aceste fonduri câteodată au fost cheltuite într-o manieră foarte netransparentă. Deși există control după cheltuirea banilor, de multe ori se constată prea târziu că măștile respective sau ventilatoarele sunt de proastă calitate sau nu se potrivesc cu nevoile din spitalele europene. E vorba de un subiect, după cum ziceam, de mare actualitate și care ne preocupă mult și ne ocupă mult timp. Acum, întrebarea pe care trebuie să o punem este dacă există colaborare eficientă între Comisie și statele membre. Pe scurt, aș răspunde nu la această întrebare, dar nu sunt, desigur, la curent cu toate documentele care se schimbă între Comisie și statele membre, pentru că este un proces netransparent față de jurnaliștii de investigație și față de public. E, domnește o atmosferă de secret în jurul acestor proceduri. Eu cred însă că EPO, parchetul european, ar putea să fie elementul care să schimbe și să răstoarne această situație. EPO va acționa în statele membre și va încerca să identifice și să expune aceste fraude la timp și vor avea loc audieri la curte, ceea ce este un lucru foarte rar momentan. Cel puțin în Bulgaria avem foarte puține cazuri care se soluționează cu succes și sunt conduse de parchet în cazurile foarte mari de fraudă. Problema sub raportării este că informațiile despre fraudele cu fonduri europene sunt ascunse de către autoritățile naționale pentru că le teamă de reacția Comisiei Europene și aceasta duce la pierderi de bani. Am avut un caz recent cu un ministru al agriculturii în Bulgaria care spunea că el sugerează să se continue să se spună că nu există fraude și că totul merge bine, pentru că altfel o să ei o să oprească aceasta, scrie acolo, aceasta fiind banii europeni. Asta este recomandarea pe care o făcea, doar că eu cred că în cazurile acestea mai bine, într-adevăr, să se descopere ceea ce se întâmplă. Autoritățile naționale, deci, descoperă câteodată frauda, dar nu le comunică autorităților europene întotdeauna ce se întâmplă sau nu le comunică tot. Deci, autoritățile de punere aplicare a legii nu investigează agresiv și nu colaborează total cu Olaful tocmai pentru a nu le identifica aceste fraude. Iată cazul la care vrem să revin cu bani europeni uh, care au fost transferați până în, la firme offshore și în Hong Kong. România, Cipru și Bulgaria au fost implicate în acest lanț de fraude și de asemenea și în uh, investigație dar Ciprul s-a oprit cu investigațiile pentru că bănci locale foarte importante sunt implicate în această spălare de bani, ajutând la transferul acestor milioane de euro și la faptul că banii au dispărut până acum. Avem o altă problemă la subraportare și anume că instituțiile europene ascund față de jurnaliști și față de cetățeni și autoritățile locale fac la fel. Nu există prea multă transparență. Din păcate, nu putem găsi documente despre achiziții publice, despre identitatea unor companii și companii de consultanță. Avem probleme legate de GDPR, de exemplu, care ne blochează în aflarea acestor informații. Trebuie să încercăm să uh, luptăm foarte puternic cu uh, Comisia pentru ca să ne ofere informații despre finanțare și despre Uh, și cu autoritățile locale. Deci este o atitudine care nu e deloc productivă. Comisia și autoritățile locale nu trebuie să dea impresia niciun caz că au ceva de ascuns. Eu zic că investigarea fraudelor este o activitate foarte utilă și pentru că identifică lacune. Prim, prima lacună pe care am identificat-o este prezența unor consultanți uh, obscuri care sunt plătiți de anumite companii care participă la licitații. Există totuși o verificare posibilă care s-ar putea face a consultanților și a experților pe baza unor baze de date, dar nu se aplică. Altă problemă, o altă lacună sunt subcontractanții, uh, facturile umflate, de exemplu pentru um, închirierea de echipamente. Soluția ar fi o verificare atentă a tuturor facturilor și a cantităților care se vehiculează și uh, ar fi, desigur, un lucru foarte productiv. Și al treia lacună pe care am identificat-o și care trebuie, după părerea mea, să fie abordată de legislația europeană este uh, problema proprietăților obscure. În Uniunea Europeană am identificat foarte multe proprietăți uh, offshore, deci companii care nu pot fi, de fapt, plasate și uh, Uh, o companie britanică a unui uh, cetățean uh, britanic care de fapt are adresa în Cipru, compania nefiind de fapt contabilizată de către Arahne ca o companie offshore, pentru că din punct de vedere tehnic nu este un offshore, dar de fapt în practică este. Nu există alt beneficiar sau alt proprietar în Uniunea Europeană sau într-o țară de pe continent. Cred așadar că putem îmbunătăți reziliența în fața corupției din punct de vedere al jurnalismului investigativ prin mai multă transparență. Trebuie să avem acces la toate documentele care țin de fondurile europene și de achizițiile publice. Printr-o bază de date deschisă am putea de asemenea îmbunătăți reziliența pentru că atunci jurnaliștii ar putea folosi aceste date. Apoi, trebuie să existe o verificare a conflictului de interese, dar Uh, a tuturor persoanelor care sunt implicate în acest proces de uh, atribuire de fonduri la nivel local și de către Arahne și trebuie să fie accesibilă informația publicului pentru ca și opinia publică să poată să raporteze în momentul în care detectează un conflict de interese. Și apoi uh, așa numitele flagging proxies care de fapt sunt uh, metode de a ascunde um, companii sau de a ascunde proprietăți. Foarte important ar fi și să trecem pe o listă neagră companiile și persoanele fizice care sunt identificate în uh, anumite uh, procese care implică frauda. Pentru că există grupuri câteodată grupuri uh, infracționale care aplică din nou pentru o finanțare și care primesc această finanțare. Vă mulțumesc foarte mult! Președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații foarte precise și pentru descrierea foarte concretă a situației. Cred că în ultimul raport de descărcare am uh, identificat și noi câteva probleme pe care le-ați menționat dumneavoastră astăzi, lucruri pe care ați considerat că trebuie să le îmbunătățim în ceea ce privește transparența. Vă mulțumesc oricum foarte mult, iar acum îi dau cuvântul doamnei Laura Ștefan, expert uh, român în statul de drept, pe lângă Comisia Europeană și Consiliul uh, Europei. Doamna Ștefan, ne auziți? Bun venit, doamna Ștefan! And, uh... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc și doamnei Strugariu, care m-a invitat să particip la această discuție atât de interesantă. Eu fac parte dintr-un think tank românesc numit uh, Expert Forum, care de mai mulți ani încearcă să identifice conflicte de interese, legături uh, existente între oameni politici și mediul de afaceri, când vine vorba de uh, fonduri publice române și europene. Poate știți că țara din care provin eu face parte din țările care nu folosesc uh, în modul cel mai uh, bun uh, fondurile europene și în rapoartele redactate de noi nu facem decât să documentăm această realitate. Aș putea să vă dau câteva cifre doar utile pentru a exemplifica discuția pe care o purtăm acum, care dacă nu riscă să aibă un caracter puțin prea teoretic. Am examinat două surse principale de finanțare. Um, fondurile publice pentru dezvoltarea regională, canalizate înspre finanțarea infrastructurii locale și apoi programe operaționale în ceea ce privește transportul, mediul înconjurător și programele de dezvoltare rurală și am urmărit să vedem ce se întâmplă cu aceste fonduri pentru a vedea care sunt uh, companiile care primesc uh, contracte și dacă există legături politice directe sau indirecte. Între 2006 și 2014 în România mai mult de 1700 de companii au făcut donații partidelor politice. Dintre acestea, 606 au primit contracte uh, publice. Din acestea, 303 sau au beneficiat de fonduri europene vedem că există o preferință importantă din punctul de, din punctul de, um, din punctul de vedere al uh, fondurilor, a provenienței fondurilor, pentru că fondurile europene sunt mai importante. Când vine vorba de fondurile naționale românești, nu prea există o, un control al calității uh, activităților efectuate, muncii efectuate. În urma cercetării efectuate de noi, uh, Uh, conflictul de interese s-a reliefat și mai mult, uh, mai ales în România. Am fost uh, invitați să creăm un mecanism de prevenire a acestei situații, la care mă voi referi mai târziu. Când vine vorba de subiectul discuției de astăzi, cred că este un pas bun în direcția potrivită. Trebuie să fie menționat în mod clar um, aplicat, uh, faptul că Ă, normele privind conflictul de interes trebuie să fie respectate de toată lumea și salut acest lucru. Însă, când vine vorba de aplicarea concretă în statele membre, definiția respectivă trebuie să devină mm, mm, opera- operațională ă, să funcționeze în mod concret. Definiția din regulament este generală, ceea ce este un lucru bun, însă, în practică, trebuie să intrăm în detaliu și să decidem mm, care sunt elementele de care avem nevoie. Primul pas de care am avea nevoie. Am discutat despre diferite instrumente care folosesc volumul mare de informații. Uh, publicarea informațiilor, transparența sunt foarte importante, publica, divulgarea activelor, uh, publicarea um, intereselor uh, persoanelor care ocupă poziții cheie în administrații. Desigur, definiția uh, este diferită de la un stat la altul și uh, asta este o altă provocare cu care ne confruntăm Uniunea Europeană. Un conflict de interese poate apărea dincolo de interesele personale pe care uh, ar trebui să le publicăm în primul rând. Însă, mi se pare că ar fi un pas în direcția bună dacă interesele personale ale unui funcționar ar, ar fi făcute publice. Ar fi un foarte bun început. Un alt lucru de care toată lumea ar trebui să dispună ar fi un mecanism de gestionare de gestionare a, a gestionării partajate, pentru că conflictul de interese este inerent pentru toți funcționarii din administrațiile publice la un moment dat. Întrebarea care se pune este cum este gestionat. S-ar putea să existe un conflict de interese potențial și atunci răspunsul ar fi publicarea informațiilor. Uh, ar putea să existe un conflict de interese uh, concret și atunci ar trebui să, ca, um, să se renunțe la anumite uh, activități și implicări. Ar trebui să te poți adresezi superiorilor, să îi întrebi dacă, să-ți confirme dacă ești sau nu în, într-o situație de conflict de interese. Uneori chiar și uh, șefii superiori, ierarhia, au nevoie de clarificări a situației, pentru că în viața reală este foarte greu uneori să delimitezi foarte clar existența sau neexistența unui conflict de interese într-o situație spe- specifică. Um, nu știu dacă această alegere a legiuitorilor de a lăsa uh, la latitudinea șefului ierarhic clarificarea situației este cea mai bună. Um, ce se întâmplă dacă uh, șeful tău ierarhic îți spune că nu ești într-o situație de conflict de interese și de, și de fapt ești. Uh, cine va fi uh, responsabil până la urmă? Apoi, conflictul de interese care este perceput, care ar trebui să fie de asemenea uh, sancționat. Și cea mai importantă provocare pe care, cu care ne confruntăm în România este ce se întâmplă cu fondurile, cum sunt uh, recuperați banii uh, pierduți. Se semnează un contract, se fac anumite munci, poate toate, poate chiar la calitatea cea mai bună, dar totul s-a întâmplat într-o situație în care exista un conflict de interese. Pot fi recuperați banii respectivi, ar, respectiv ar trebui să îi recuperăm Uh, care sunt uh, tipurile de plăți care ar trebui să fie recunoscute ca legitime uh, societăților comerciale care au primit un contract. Până la urmă trebuie să înțelegem că este vorba de fonduri publice, indiferent că sunt naționale sau europene și aceste decizii sunt importante, indiferent de sursa acestor fonduri europene sau naționale. Deci, provocările cu care ne confruntăm se referă la o definiție care să funcționeze. Deci ce anume să sancționăm în domeniul uh, penal? În România, de exemplu, conflictul de interese are un uh, caracter penal. Uh, ce ar trebui să fie sancționat la nivel administrativ și ce anume ar trebui să facă parte dintr-un cod etic cu caracter pre- preventiv. Uh, provocarea legată de dreptul penal se referă la necesitatea de a fi uh, clar și previzibil. Cuvinte cum ar fi afinitate emoțională, legături politice, nu sunt suficient de precise pentru a putea fi folosite în instanță de către uh, procuror. Deci uh, avem nevoie de un grad mai mare de, de precizie, de determinare a termenilor pe care îi folosim și în plus avem nevoie de timp uh, avem nevoie pentru a efectua anchete, uh, procedurile judecătorești de asemenea durează mult și uneori vedem că deciziile uh, vin definitive, vin prea târziu pentru a mai recupera sau a mai îndrepta proasta folosire a banului public. În România există un mecanism de prevenire, se numește uh, Prevent, este implementat de aceeași agenție care colectează publică uh, Uh, declarațiile privind uh, conflictele de interese. În ultimii trei, uh, trei ani, mai mult de 100 de situații de conflicte de interese au fost prevenite, ceea ce reprezintă o, o sumă de aproximativ 273 de milioane de euro. Poate nu este o sumă atât de importantă în contextul uh, imensității fondurilor europene, însă pentru noi este un lucru important, pentru că dacă prevenim uh, conflictul de interese, uh, Uh, cel puțin suntem siguri că nu am pierdut uh, banii uh, respectivi. La nivelul Uniunii Europene, cred că provocările majore se referă la faptul că nu avem, nici nu îndrăznesc să spun armonizat, nici nu există nici măcar similarități din punctul de vedere al modului în care sunt definiți funcționarii publici nu este deloc uh, clar uh, cine sunt uh, funcționarii publici care sunt guvernați, care fac obiectul acestor reglementări. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de realism și ne, să ne axăm pe chestiunile majore, majore pe toate, pe um, situațiile în care se pierd foarte mulți bani, pentru că nu toate încălcările legii sunt la fel și nu ar trebui să redactăm legi care să îi determine pe oameni să le încalce. Trebuie să uh, facem o diferență între erori și uh, încălcări intenționate ale legii și mm, din păcate, motivațiile subiective nu sunt uh, foarte bine sau prea mult exploatate. Apoi, o altă chestiune în ceea ce privește crearea unor uh, asemenea liste negre. În uh, România, de exemplu, un uh, judecătorul are posibilitatea de a interzice unei societăți comerciale să aibă acces la finanțare publică pe o uh, anumită perioadă de ani. Întreprinderea respectivă, societatea comercială respectivă, nu, nu mai poate participa la uh, licitații publice de ce nu am putea folosi un asemenea tip de instrument uh, și să nu uh, uh facem așa cum se face prin directiva privind achizițiile publice, uh, prin care statele membre sunt invitate să pună pe listă, să pună pe lista neagră asemenea societăți comerciale în lipsa unei decizii uh, judecătorești. Uh, în practică, acest lucru înseamnă că nimeni nu va fi trecut pe lista neagră pentru că societățile comerciale respective ar putea ataca în instanță faptul că sunt pe lista respectivă și ar avea de câștigat. Mă opresc aici și mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea excelentă. um, cred că colegii noștri pe viitor ar putea să vă adreseze și mai multe întrebări decât este posibil în, uh, în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție acum. Următorul vorbitor este Tony Murphy. Am înțeles că nu există legătură video. Tony, mi se pare puțin ciudat să te rog să vorbești uh, în limba engleză, pentru că întotdeauna vorbești limba engleză. Bine ai venit la Comisia de Control Bugetar și sperăm că vă putem auzi. There's a bad Wi-Fi. a opening his mic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 30 minutes. Maybe we postpone his intervention. Okay. I think we first will do the questions. Yeah, exactly. So I think it would be a very good opportunity. Deci, cred că ar fi o idee bună să dăm cuvântul colegilor noștri care au uh, întrebări sau observații legate de aceste prezentări și um, ulterior, dacă Tony va reuși să refacă legătura, va fi foarte bine. Poate mai târziu conexiunea va fi una mai bună. În primul rând doream să o întreb pe Ramona dacă are ceva de, adăugat sau dacă are, are, dacă are întrebări pentru jurnaliști, după care i-aș da cuvântul lui Herun Lenars. The first. Ramona, sunteți prima. Not so easy. Thank you. The, the, the removal of the mask uh, procedure... I... Vă mulțumesc. Uh, da, trebuie să trec printr-o întreagă procedură pentru a da masca jos. Vreau înainte de toate să vă spun că sunt deosebit de recunoscătoare că discuția noastră merge pe calea unei transparențe sporite pentru proceduri mai bune și așa mai departe, pentru că eu de altfel am propus și grupul nostru a înaintat un amendament la adresa procedurii de gestiune solicitând ca Arahnes să devină un instrument obligatoriu și mă bucur foarte mult că Comisia merge în această direcție pentru toate statele membre. Cred că ar fi deosebit de util. Cea de-a doua observație pe care o ofer la oricum în concluziile generale, cred, e că ar trebui să acordăm atenție deosebie la ce se întâmplă cu banii europeni la ora actuală, pentru că dăm flexibilitate sporită pentru fondurile europene și acordăm proceduri simplificate, dăm dovadă practic de multă generozitate în ceea ce privește accesul și folosirea acestor fonduri, deosebit de util, pe de-o parte, dar în același timp ar trebui să avem multă grijă și mă bucur că vorbitorii au punctat acest lucru. Trebuie să avem grijă cum se cheltuie acești bani, dacă achizițiile publice sunt transparente, și tendința în state membre e mai degrabă nu. În ceea ce privește măsurile de prevenție, mă bucur că acum uh, trebuie să punctăm că trebuie să fim vigilenți pentru că banii contribuabililor să fie cheltuiți judicios. Să nu ne trezim după aceea că banii nu au fost cheltuiți cum trebuie și de multe ori nu e vorba doar de o intenție directă de a nu folosi în mod judicios fondurile, ci pur și simplu e uh, și o problemă de confuzie, de neclarități. Iată de ce poate că ar fi bine ca comisia să vină cu un set de îndrumări și orientări în acest sens și sper că pe viitor să avem mecanisme mai bune de control. Cam atât deocamdată. Mulțumesc foarte mult, Ramona, pe care te-am botezat Monica de dimineață. <laughs> Da, o neatenție, îmi cer scuze. Acum dau, uh, îi dau cuvântul lui Jeron. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru că ați organizat uh, acest schimb de opinii, după cum au spus. Deja mulți uh, folosirea greșită sau abuzul fondurilor UE e una din principalele um, nemulțumire ale opiniei publice în ceea ce privește Uniunea Europeană. Conflictele de interes uh, ne afectează credibilitatea, generează de asemenea percepția că nu se, fac, uh, nu se face destul pentru a combate aceste nereguli și, din păcate, e o părere destul de um, răspândită și există un temei în acest sens, pentru că am, s-au registrat multe cazuri uh, cunoscut opinii publice, cazul domnului Babeș în Republica Cehă e unul din cele mai cunoscute mm, cazuri în care fonduri ale Uniunii Europene au ajuns în uh, buzunarele unor uh, indivizi fără mm, a respecta regulile. În același timp sunt dezamăgit de reacția din partea Comisiei Europene. Până acum, Comisia s-a limitat a arăta, la arăta cu degetul spre statele membre, spunând că e răspunderea lor. Nu cred că mai putem uh, accepta pe viitor acest lucru și mă alătur și eu raportoare care spunea că pe măsură ce se va introduce aracne se vor lua măsuri ulterioare. Salut de asemenea anunțul comisarului Han ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră, domnule președinte, și anume că analizează posibilitatea de a îmbunătăți soluțiile pentru colectarea informației. Fac apel la adresa comisiei pentru a continua cu aceste eforturi. Cred că în urma prezentării domnului Ciobanov am înțeles acest lucru cât se poate de clar și biroului, biroul procurorului european ar putea juca un rol important în acest sens. Domnul Curte, de altfel, a punctat acest lucru. Nu de mult uh, a fost prezentă doamna Căve și la comisia noastră și spunea că nici măcar nu primește resurse suficiente de la UE pentru a putea face, uh, pentru a-și putea desfășura activitatea. Deocamdată va avea doar 32 și un sfert de procurori pentru a gestiona peste 1000 de cazuri, acest 32 și un sfert, poate e um, o ironie din partea instituțiilor. E important să acordăm uh, EPPO finanțare și instrumente necesare care să-l permită procurorilor să aibă un impact. Îmi cer scuze că trebuie să plec, dar sper să primesc răspunsul pe alte căi. Mulțumesc foarte mult, aveți eh, dreptate în ceea ce privește procurorii care lucrează la EPO, acest 32 și un sfert, de un acest eh, un sfert, nu o să înțeleg niciodată, dar se pare că sunt lucruri care se întâmplă. Urmează acum Isabel Garcia Munoz, care participă de la distanță. Vă rugăm să apăsați pe butonul pentru a vorbi Speak. Vă putem vedea minunat! Bună ziua! Mulțumesc, doamnă președinte! Le mulțumesc de asemenea invitațiilor noștri pentru prezentările lor interesante și doresc să-i mulțumesc doamnei Strugariu pentru că a propus această dezbatere care e una foarte utilă și în intervențiile noastre am adus un, e un subiect pe care l-am adus adesea în discuție, cum putem preveni și remedia erorilor, erorile înregistrate în gestionarea fondurilor. Aș vrea să scot în evidență că în comisia noastră vorbim adesea de rata erorilor pe care o prezintă Comisia de uh, Curtea de Conturi și diferența, uh, deosebirea față de rata erorilor uh, pe care o prezintă Comisia. Și de multe ori nu facem diferența necesară între eroare și fraude. nu facem acel efort pedagogic necesar pentru a explica care e deosebirea între cele două și cred că tribunalul, Curtea de Conturi ar trebui să facă uh, un efort în acest sens, mai ales în ceea ce privește uh, impresia care se poate genera în rândul cetățenilor, această impresie de proastă gestiune, de nemulțumire, lucru care agravează părerea cetățenilor față de Uniunea Europeană, mai ales acum um, și suntem cu toții conștienți în ce privește care sunt problemele care, cu care se confruntă plățile în Uniunea Europeană și care generează erorile în sistemul de supraveghere și control. Uh, Iată de ce deja de bună vreme cerem Comisiei să ia măsuri în acest sens. Una din solicitările noastre repetate, după cum spunea domnul Corte, e simplificarea administrativă. Curtea de conturi conchidea în raportul pentru 2018 că acele cheltuieli care fac obiectul unor reguli mai puțin, mai puțin complexe nu fac obiectul unor uh, erori semnificative. Cu alte cuvinte, cu cât regulile sunt mai complexe, cu atât crește uh, probabilitatea de a se înregistra erori. Ar trebui așadar să simplificăm normele administrative fără a sumina însă controlul și monitorizarea. Aceste eforturi trebuie să vină în întâmpinarea beneficiarilor finale, cei agricultori, mici întreprinzători, lucrători, pentru ca efortul lor să se regăsească în atingerea obiectivelor și nu în gestionarea unei poveri administrative excesive. Un alt subiect uh, reprezintă corupția și practicile fraudulente care nu pot fi tolerate în niciun caz și împotriva cărora trebuie să folosim toate instrumentele legale de care dispunem. Printre subiectele amintite, aș dori să scot în evidență, pe lângă transparență, bineînțeles, folosirea noilor tehnologii, big data, arahne, ca instrumente importante pentru a putea asigura supravegherea și punerea în aplicare în mod corect a fondurilor Uniunii mai ales să dispunem de baze de date deschise, interoperabile, care în acest fel ne-ar, ne permite să identificăm posibilele nereguli. O întrebare pentru invitații noștri. Ați vorbit de acei beneficiari care au uh, comis fraudă la un moment dat. Cum ne putem asigura că aceste persoane nu vor mai beneficia de fonduri pe viitor? Mulțumesc! Mulțumesc, Isabel, și salutări uh, Spaniei. Probabil acolo vremea e ceva mai bună decât la noi, dar oricum nu ne putem plânge deocamdată aici. Urmează acum Joachim Kuss și după aceea Viola von Cramon sau e colegul Pecșa. Se, nu e conectat? Bun idee înainte, Joachim Cus, după care Viola. Da. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc raportoarei, de asemenea, și le mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările lor care după cum spuneați, doamnă președinte, au uh, generat mai multe întrebări decât uh, ne-am fi dorit, având în vedere ora înaintată. Așa că am trei întrebări succinte. În primul rând, în ceea ce privește complexitatea sistemelor, dacă aceste sisteme sunt multinivel, cum se întâmplă în acest caz în gestiunea partajată, aici mă întreb cât de multe din erorile înregistrate, vorbesc doar de erori, cât de multe din erorile înregistrate se datorează acestei complexități a sistemelor? E o întrebare pentru comisie. A doua întrebare. Am uh, ascultat cu înspăimântare că în statele membre adesea controlele nu se realizează. Deci, controlele Uniunii există. Iată de ce de multe ori nu se accesează anumite programe pentru că se tem de controle. Însă dacă în statele membre nu se realizează controle sau puține controle doar, atunci ar trebui să ne întrebăm dacă tot sistemul are un sens sau dacă putem face ceva în acest sens. Cum ne putem um, um, asigura că autoritățile de audit în statele membre uh, acționează în mod independent și că nu sunt influențate de guvern sau de anumite eh, grupuri de interes pentru a realiza evaluări greșite sau, din potriva, nu realiza nicio evaluare. Și a treia observație aud uh, de programul Arahne și aud că e atât de minunat și că poate descoperi atât de multe nereguli, atunci întreb, am o întrebare pentru comisie. Vreau să știu dacă are posibilitatea ca acest sistem Arahne uh, să-l introducem cu caracter obligatoriu și să spunem, dacă nu se introduce, atunci anumite programe pur și simplu nu se vor mai realiza în respectivele state membre. Există o posibilitate în acest sens? Uh, sau trebuie să se creeze un cadru normativ în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Viola! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Îi mulțumesc foarte mult Ramonei Strugariu pentru inițiativa de a organiza această audiere atât de utilă. Cred că ne-a deschis tuturora ochii și vreau uh, să fac o deosebire de asemenea între ce spunea jurnalistul din Bulgaria la început. Ce facem așadar în acele cazuri unde avem de-a face cu o mafie a statului, unde avem nevoie, unde avem de-a face cu cazuri uh, precum cel din Cehia și ce facem în acele cazuri despre care vorbea domnul Corte de la comisie, unde e vorba de îmbunătățirea procedurilor de audit, unde e vorba eh, de simplificare eh, fiecare etapă a procesului. Aici vorbim de persoane care au solicitat fonduri eh, din partea Uniunii. E un efort deosebit să gestionezi tot acest proces și să-l documentezi, să um, faci în cele din urmă un control al întregului proces. Iată de ce cred că este important să ne gândim la ce anume analizăm. Iată de ce audierea de astăzi mi se pare deosebit de utilă, pentru că domnul Ciobanov spunea uh, ce anume ar trebui să avem pe, în interesul nostru pentru ca mai ales marile sume și uh, să eliminăm neregulile în ceea ce privește uh, folosirea fondurilor UE. Și aici revin la ce spunea Ramona și colegul din țările de jos. Mai ales având în vedere fondurile care s-au alocat acum uh, în cazul crizei COVID. Mă refer la marile sume. Eu știu că Comisia a spus deja că nu vrea banii înapoi. Mi se pare că e un semnal de alarmă pentru multe guverne de a nu cheltui banii în mod eficient. Aceste stimulente sunt cât se poate de toxice pentru, și sunt stimulente pentru posibilă corupție. Iată de ce ar trebui să fie în interesul nostru, în interesul Uniunii, să cooperăm cu jurnaliști, cu avertizorii de conștiință pentru a uh, asigura transparență. Nu doar să punem în aplicare arahne, ci să ne uităm și să vedem realmente cum putem publica datele, cum putem veni în întâmpinarea avertizelor de conștiință la nivel local, mult mai mult decât în trecut. Mulțumesc foarte mult, Viola! Am și eu câteva întrebări pentru comisie am auzit că uh, în ceea ce privește uh, așa numită simplificare, în ceea ce privește plățile forfetare, nu se vor mai face atât de multe controle ex post, dar că și că tot efortul se va concentra ex ante. Totul se va plânge la nesfârșit, practic, pentru că uh, în ce privește plățile forfetare se se fac multe calcule de dinainte și în ce privește sumele, în ce privește plățile forfetare simplificate, va fi vorba de o plată forfetară, forfetară în cele din urmă. Cum gestionați costurile administrative sau e vorba doar de o simplificare care înseamnă o amânare a întregii administrații care în loc să se mai facă după aceea se va face de dinainte și se elimină practic solicitantul am auzit că cam așa stau lucrurile și aș vrea să știu simplificarea ar trebui să se traducă clar într-o adevărată plată forfetară, care tre- după care oamenii trebuie să știe clar cum pot gestiona întreg procesul. Mai bine decât să ajungem după aceea la excese, la calcula, la calcula până și ultima ceașcă de cafea costurile administrative. Aș vrea să știu cum stau lucrurile aici. În ce privește arahne, vreau să știu... Um, există anumite state membre care sunt uh, bine pregătite, care au sisteme proprii și care nu își doresc sistemul arahne Există însă altele care nu doresc să introducă sistemul arahne pentru că pur și simplu nu vor să intre în sistem pentru că ar însemna o transparență sporită. Vreau să știu cum veți convinge toate cele 27 de state membre. Și ultimul punct, identificarea beneficiarilor uh, economici. E întotdeauna o procedură complicată, însă um, vinovații de fraudă și infractorii întotdeauna folosesc aceste proceduri complicate. Mi s-a spus că de multe ori există un cetățean pe post de paravan, după care, de fapt, în spatele acestei uh, indivizi se află alte 200 de persoane, după cum spunea și uh, domnul Ciobanov. Uh, nu se poate ca în epoca digitală să fie atât de complicat să găsim identitatea reală a adevăraților beneficiari. Angelica Vinzig mai uh, dorește să ia cuvântul. Ich würde bitten, dass Aș ruga-o pe Angelica Vințic să ia cuvântul, după care domnul Novakov și Caterina Chinici, un minut fiecare. Fange ich an mit uh, Angelica Winzig, die hatte sich als erste gemeldet. Please push the speak button. Hello? Hallo? Okay. Was für ein schicker Schuhausblick. <laughs> Ce frumoși pantofi, spune domnul președinte. Sorry, this is nur Fake. <laughs> ich kann gerade nicht umschalten. Ja, jetzt geht's. Macht nichts, aber der Ausblick der Schuhe ist auch. Nu reușesc să întorc, nu i nimic, e foarte frumos ce ne arăt, spune doamna președinte. Bună dimineața din Austria. Austria tocmai construiește o bază de date pentru transparență care trebuie să conțină totul de la finanțările locale până la cele europene. Întrebarea este câte state au o astfel de bază de date și, de asemenea, ă, dacă o au, s-a văzut vreo îmbunătățire? La noi există întreprinzători mici care, de exemplu, nu doresc să ofere aceste informații, pentru că atunci se vede după aceea cine a primit bani și cine nu și aceasta poate să-i discrimineze, au considerat. Mulțumesc! Andrei Novakov și după aceea Caterina Chinici, vă rog. Vă rog să apăsați pe butonul Speak, Andrei. Stimate doamnă Holmeier, sper că vocea e în regulă și mă auziți măcar. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Aș vrea să explic oamenilor ce face Comisia Cont și unde se duc banii contribuabilului și, de fapt, această audiere la aceasta ne va ajuta.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 Catarina, can you hear? Catarina, ne auzi? Mă auziți? Bună ziua, Monica! Mulțumesc, mă bucur să vă văd pe toți. Mulțumesc, Monica, mulțumesc uh, doamnei Strugariu pentru raport și tuturor uh, oaspeților care au intervenit. Am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Uh, S-a vorbit deja de o extindere către toate țările a instrumentului Arahne, care și-a demonstrat deja eficacitatea pentru ca să-i ajute pe reprezentanții din statele membre să identifice riscul de fraude. S-a cerut deja posibilitatea de a pune obligativitate pe acest instrument. Aș vrea de asemenea să mai pun o altă întrebare și aș vrea să vă întreb dacă Comisia are intenția de a prezenta, uh, tocmai cu titlul de prevenire, noi instrumente de prevenire a fraudei sau dorește să le îmbunătățească pe cele existente pentru ca să revizuiască criteriile de eficiență în analiza riscului, mai ales în contractele care sunt uh, cele care beneficiază de finanțare uh, și sunt adresate beneficiarilor privați. De asemenea, un alt, o altă remarcă din partea mea, e adevărat că au diminuat, uh, a diminuat rata erorilor, însă mai există rat, erori, erori foarte mari în diferite sectoare și aș vrea să întreb Comisia dacă nu se gândește eventual la adaptarea și adoptarea unor linii directorii pentru ca actorii publici și privați să poată să beneficieze de ele și de o formare profesională de o mai bună pregătire a resurselor umane din partea autorităților naționale, care autorități trebuie să pune în aplicare toate proiectele legate de fonduri europene. N-ar fi bine să se prevadă o astfel de formare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Catarina! Acum aș dori să dau cuvântul domnului comisar pentru justiție, domnul Didier Reinders și sper ca dumnealui să aibă o conexiune bună. Aș vrea să vă rog să apăsați pe butonul Speak. Bună dimineața, domnule comisar Reinders! Bună dimineața, doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați! Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici astăzi pentru ca să vă vorbesc despre înființarea parchetului european și despre importanța unei puternice condiționalități în următorul cadru financiar multianual. Va trebui însă, din păcate, după introducerea mea să plec, dar doamna Alexandra Jur Schröder, director general la adjunct la DG Justice, va putea rămâne pentru ca să vă răspundă la întrebări. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc și să mulțumesc membrilor comisiei și mai ales doamnei președinte, doamnei Holmeier, dar și doamnei Ramona Strugariu, raportor pentru această audiere, pentru că m-a invitat astăzi. Aș profita de această ocazie și pentru ca să mulțumesc Parlamentului European pentru susținerea sa fermă și uh, continuă în favoarea multor dosare pe care le vom discuta acum. Crearea parchetului european marchează fără niciun fel de dubiu deschiderea unui nou capitol foarte important în politica Uniunii în domeniul justiției. Parchetul va fi primul organ al Uniunii Europene care va fi abilitat să facă investigații și anchete penale în ceea ce privește infracțiunile la adresa bugetului european. Fondurile europene care se pierd din cauza acestor fraude sunt sume considerabile. De aceea, parchetul european trebuie să fie pus în aplicare și trebuie să funcționeze cât de repede se poate. Stimați deputați, crearea EPO presupune în primul rând că acesta să aibă resursele și staful la dispoziție de care are nevoie pentru ca să poată să trateze eficient de toate sarcinile sale. Sunt bucuros să aflu că numărul uh, funcționarilor recrutați este din ce în ce mai mare. Până astăzi 20 au fost deja angajați, iar ținta noastră este de a avea 70 până la sfârșitul anului angajați. Am crescut deja bugetul pentru 2021 pentru EPO și colaborarea foarte bună cu uh, Iohannes, cu colegul meu, dar evaluarea bugetară a 2017 a fost insuficientă și de aceea susțin uh, cererea doamnei procuror șef, doamna Tăveși, pentru o creștere substanțială a bugetului EPO pentru 2021 și anii de după aceea. Pentru mine aceasta este o precondiție pentru a avea un uh, parchet european independent și eficient. Vreau să vă asigur că s-a făcut progrese în ceea ce privește um, sediul de la Luxemburg în ciuda uh, carantinei. Același lucru se aplică și pentru uh, management sistemul pentru uh, IT. Dincolo de aceste aspecte practice, un punct foarte important este numirea procurorilor șef europeni care, de către Consiliu, care, după cum știți, este un proces care nu s-a încheiat. De ce? Pentru că un stat membru, Malta, a, fost, a avut diferite provocări și nu a reușit să găsească trei candidați care să corespundă condițiilor care sunt stabilite în regulamentul EPO. Pentru a putea debloca această situație și având în vedere situația specială a acestui stat membru, Comisia se gândește să propună Consiliului un amendament la decizia de implementare cu privire la regulile operaționale în uh, panelul de selecție pentru ca să poată să ofere mai puțin candidați un stat membru și pentru ca să avem un candidat din această țară înainte de decembrie. Doamnelor și domnilor deputați, parchetul european, odată ce va fi operațional, va fi primul for european care va avea toate puterile de anchetă și de investigație care sunt pentru ca să poată lupta împotriva uh, fraudei la adresa bugetului european. Propunerea CFM nouă a Comisiei reflectă diferitele provocări pe care le va avea Uniunea Europeană de rezolvat după pandemie. Noua propunere demonstrează mai mult decât oricând nevoia de a avea un parchet european eficient și operațional cât se poate de repede, pentru ca să ne ocupăm de fraudele în creștere împotriva finanțelor și bugetului Uniunii și de aceea atunci când fondul de redresare va deveni eficient, va fi și mai important să-l avem. Cu cât uh, Uniunea Europeană oferă mai multă finanțare, cu atât riscul de fraude este mai mare. Infracțiunile împotriva bugetului european sunt foarte complexe și sunt o amenințare foarte puternică la adresa a milioane de cetățeni și a mii de companii în Uniunea Europeană în fiecare an. Mai mult decât atât, așa cum a fost deja explicat de către Europol acum câteva zile, pandemia COVID-19 a oferit dovada clară că criminalii se pot adopta foarte repede în schemele lor de operare pentru a, la situația nouă, pentru ca să exploateze și fricile și vulnerabilitățile. Iar stimulentele economice care au fost prevăzute în pandemie vor fi cu siguranță ținta tuturor infractorilor care deja erau specializați pe fraudă cu fonduri publice. Pentru a putea să-i combatem și pentru a-i uh, descuraja pe acești uh, infractori, uh, din domeniul crimei organizate, avem nevoie de un EPO funcțional și rapid. Conform rapoartelor Europol, 98,9% din profiturile uh, Um, criminalilor în acest domeniu nu sunt confiscate și rămân la dispoziția lor. Sunt convins că parchetul european poate să aducă o diferență majoră, crescând în mod evident nivelul de recuperare a acestor sume și pre- și protejând eficient bugetul Uniunii. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi vă rog să fac câteva comentarii pentru uh, ca să vorbim despre toți actorii implicați în EPO. Acest nou, uh, această nouă instituție are nevoie de legături foarte apropiate cu partenerii săi la nivel național, european și internațional pentru ca să poată să-și îndeplinească misiunea. O colaborare strânsă cu Eurojust, Europol și OLAF va fi o condiție sine qua non pentru a avea un EPO eficient și uh, operațional. Oficiul acesta va fi uh, inculcat în sistemele judiciare naționale și va lucra mână-mână cu uh, sistemele naționale judiciare și autoritățile de punere în aplicare a legii. Atât EPO cât și autoritățile naționale din statele membre care au decis să participe vor partaja competența în ceea ce privește fraudele penale împotriva bugetului Uniunii. Crearea acestui uh, for și asigurarea eficienței sale este așadar o responsabilitate partajată de asemenea, iar această responsabilitate nu se va opri în momentul în care EPO va deveni operațional. Statele membre sunt obligate să participe în, uh, cu uh, cu bună credință pentru a asigura eficiența și independența EPO. Aceasta nu se aplică numai statelor membre care participă la EPO, ci la toate statele membre, subliniez. Dați-mă, lăsați-mă să vă dau câteva exemple. Regulamentul EPO nu vorbește de un cod de procedură penală, iar statul membru trebuie să-și adapte prevederile de procedură penală pentru a se asigura că procurorii EPO vor putea să își exercite puterile uh, de investigație, de uh, anchetă și de uh, acuzații pe care, care vor căza, cădea sub incidența și competența lor. Statele membre vor trebui să se asigure că reguli clare sunt puse în aplicare atunci când EPO dă instrucțiuni autorităților naționale, cum ar fi poliția, autoritățile uh, fiscale sau autoritățile valamale. Statele membre trebuie să se asigure că există structuri și reguli clare pentru ca să poată uh, să lucreze EPO așa cum este prevăzut în regulamentul său și poate va putea de-abia în câțiva ani să desfășoare toată activitatea. Însă statele membre vor trebui de asemenea să pună la dispoziție și resursele umane pentru procedurile respective și pentru ca uh, și uh, procurorii șefi euro, procurorii europeni să poată să delegați, să poată să acti, uh, să activeze. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi vă rog să folosesc această ocazie pentru a încuraja și statele membre să participe la statul european, pe, la parchetul european pe viitor. Vorbesc de statele care nu sunt încă membre. Suedia, de exemplu, își evaluează posibilitatea de a veni să participe la acest proiect și sper ca toate statele membre care n-au făcut-o încă să se gândească să adere la EPO. Doamnelor și domnilor, proiectul european se bazează pe respectarea statului de drept în toate statele membre. Acesta este esențial pentru uh, buna funcționare a Uniunii și pentru a garanta că bugetul european este cheltuit așa cum a fost stabilit în regulile sale. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European, dar și Comisiei Cont pentru susținerea pe care a adus-o față de propunerea de regulament a Comisiei cu privire la protecția bugetului Uniunii în cazul unor carențe generalizate în cazul statului de drept. Acest regulament, odată ce va fi adoptat, va fi cheie pentru reîntărirea protecției a intereselor uh, financiare ale Uniunii. Uniunii. El ne va permite, acest regulament, să întărim protecția bugetului european care trebuie să fie cheltuit în conformitate cu principiul unei bune gestiuni financiare. Obiectivul nu este să pedepsim un stat membru, ci să protejăm bugetul european și să respectăm statul de drept și aceasta ultima este o condiție esențială. Necesitatea unei propuneri pe statul de drept în cadrul CFM este cu atât mai acută cu cât se vorbește de un pachet revizuit al CFM cadrului financiar. Este de asemenea necesar ca mecanismul acesta să se aplice și la noul fond de redresare. Asta este ceea ce a propus Comisia, iar obiectivul acestui mecanism propus e foarte simplu. Pentru a putea controla folosirea fondurilor europene și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene împotriva corupției și fraudei, avem nevoie în fiecare stat membru de un sistem independent de justiție, dar și de servicii eficiente de investigație și de uh, anchetă. Avem nevoie, de asemenea, uh, de autorități publice funcționale care să implementeze corect bugetul european. Dacă aceste funcții sunt puse în pericol de eficiența statului de drept în general, atunci Uniunea Europeană trebuie să se vadă în uh, obligația de a reduce sau de a restricționa accesul la fondurile europene într-o manieră proporționată. În cazul unei astfel de deficiențe generalizate care afectează sau riscă să afecteze bugetul european, este inevitabil să acționăm evident și rapid pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. De aceea, pentru acest mecanism este nevoie de un proces decizional care să poate să fie aplicat cu eficiență. Modalitățile de vot prin majoritatea calificată inversată care a fost propuse de către Comisie trebuie să fie menținute pentru că numai așa eficiența acestui mecanism va putea fi garantată. Dacă folosim majoritatea calificată clasică, s-ar putea să ne găsim într-un impas în fața unor cazuri concrete. Și în final, permiteți-mi, vă rog, să fiu foarte clar pe un punct final beneficiarii individuali nu ar trebui să fie afectați. De aceea, statele membre în cauză vor fi obligate să-și onoreze plățile către beneficiarii finali și către recipienții finali ai uh, proiectelor respective, iar Comisia, când va propune măsuri în uh, cadrul noului mecanism, va ținti cât se poate acele forme de finanțare care au făcut să profite mai ales direct autoritățile statelor membre. Doamnelor și domnilor deputați, încrederea este esențială pentru ca toate autoritățile judiciare și de poliție din diferitele state membre să poată să lucreze împreună. Această încredere este de asemenea fundamentală pentru a putea promova o cooperare strânsă și eficientă între parchetul european și partenerii săi. Dar ceea ce este esențial este mai ales încrederea cetățenilor în instituțiile și activitatea Uniunii Europene. Este vorba aici de garantarea credibilității Uniunii în întregimea sa. Această încredere trebuie să fie construită și întărită în mod continuu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți în continuare un schimb de opinii fructuos. Aș vrea să mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, pentru atenție. Din păcate, după cum am zis și la început, trebuie să plec la altă întâlnire, dar, după cum am zis, Doamna director general Jur Schröder va putea să răspundă la întrebările dumneavoastră, iar eu rămân la dispoziția dumneavoastră pentru schimburi de opinie viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și mulțumesc foarte mult pentru faptul că dumneavoastră doriți să dotați uh, parchetul european cu un pachet mai generos decât la început. Aș vrea să încerc să văd dacă domnul Tony Murphy a reușit să se conecteze cu noi și măcar 5 minute, eventual să ne poată spune ceva. Tony, poți să apeși butonul, te rog, pe telefon?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 Thank you very much, Tony. Îți mulțumim foarte mult, Tony. Apreciem cu adevărat activitatea dumneavoastră și uh, așteptăm cu nerăbdare să ne putem revedea aici în uh, Bruxelles pentru a ne bucura de sfaturile dumneavoastră. Are cuvântul acum doamna Kaisa uh, Sarinan, specialist și expert în Ministerul Economiei și Ocupării din Finlanda. Bine ați venit! și salutări uh, spre Finlanda. Doamna președintă, stimată doamna raportor, vă mulțumesc pentru că ați organizat această discuție, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să vă prezint uh, ideile mele privind uh, experim- experiențele legate de partajarea, de gestionarea partajată a fondurilor europene. În Finlanda, ministrul pentru chestiuni economice și ocupare este responsabil pentru implementarea fondurilor structurale. Autoritatea de gestionare a FEDER și a Fondului Social European este, face parte din acest uh, minister. Contribuția Uniunii Europene la programele cu fondurile structurale din Finlanda reprezintă, este, se bazează în primul rând pe FEDER și Fondul Social European. Contribuția Uniunii Europene reprezintă jumătate din finanțarea publică. Cealaltă jumătate provine de la bugetul național. Fondurile europene din, programele, din programul de fonduri structurale fac parte din bugetul de stat al Finlandei am putea spune că bugetul Uniunii Europene este implementat în bugetul uh, național finlandez. Pe lângă cadrul uh, european, um, gestionarea financiară națională, normele de, de gestionare financiară națională și uh, controlele stricte sunt aplicate și pentru FEDER și Fondul Social European. Rezultatele de bugetare preliminare aduc cu sine un grad mai mare de stabilitate și previzibilitate. Câteva dintre responsabilitățile autorităților de gestionare au fost delegate organismelor intermediare care sunt autorități publice. În calitate de autoritate de gestionare, Ministerul supraveghează, supervizează modul în care aceste funcții delegate sunt implementate de către autoritățile uh, intermediare. Resursele bugetare sunt distribuite acestor autorități uh, intermediare de către autoritatea de gestionare. Autoritățile intermediare sunt responsabile pentru finanțarea și pentru uh, plata uh, proiectelor. Autoritatea de gestionare lucrează în cooperare strânsă cu autoritățile intermediare și cu autoritățile de certificare, respectiv cu autoritățile de audit. Autoritatea de certificare este localizată în același, face parte din același minister ca și autoritatea de gestionare. Autoritatea de audit uh, se regăsește în Ministerul de Finanțe, uh, desfășurându-se activitatea în uh, legătură cu Uh, funcția de control, de control financiar al guvernului. Autoritatea de gestionare și de uh, certificare discută um, subiecte de actualitate, de exemplu prevenirea uh, fraudelor în mod regulat. Autoritatea de certificare și cea de audit participă și participă la diferite seminarii Um, organizate de autoritatea de gestionare pentru pregătirea uh, autorităților intermediare și există uh, un contact uh, permanent cu, în cadrul sistemului de control. Um, Comisia a insistat asupra importanței prevenirii fraudei, uh, fraudelor în această perioadă de programare. A publicat uh, orientări generale și o evaluare a riscului uh, legat de fraudă și măsuri eficiente și caracter proporțional de combatere a fraudei. În plus, Comisia a inițiat un proces de a îmbunătăți Uh, capacitatea antifraudă și anticorupție a statelor membre. Încurajată de Comisia Europeană, aceste asemenea măsuri de combatere a fraudei au fost uh, introduse în uh, Finlanda. Recomandările și orientările generale publicate de Comisia au reprezentat un avantaj uh, în acest proces. Dezvoltarea unor măsuri de combatere a fraudei este un proces în desfășurare. Cele mai importante elemente uh, se referă la mm, campanii de informare și crearea unei mentalități uh, adecvate în acest sens. Orientările generale publicate de Comisia Europeană pentru combaterea fraudei um, includ și un instrument de evaluare a riscului de fraudă. Acesta a fost utilizat însă într-un mod uh, simplificat. Evaluarea riscului de fraudă face parte din sistemul de gestionare și de control. Autoritatea de gestionare cere autorităților intermediare să evalueze riscurile de fraudă în mod regulat și există un calendar uh, stabilit uh, concret pentru această uh, evaluare. Implementarea bugetului european în temeiul cerințelor unei gestionări financiare sănătoase se bazează pe un, o bună funcționare a sistemului de control și de gestionare. Principalele acțiuni Um, făcute se referă la îmbunătățirea implementării fondurilor structurale, um, simplificării administrației și îmbunătățirea sistemelor uh, IT. Uh, gestionarea proiectelor are loc, um, se desfășoară cu totul și cu totul electronic. Sistemul de gestionare euro sprijină această gestionare a riscurilor. Informațiile Uh, legate de gestionarea proiectelor sunt uh, disponibile pentru toate autoritățile implicate în, implementarea fondurilor structurale și toate aceste procese electronice au redus riscul uh, apariției unor documente false. Sarcina administrativă, în același timp, a fost redusă atât pentru autoritățile publice cât și pentru beneficiari. O implementare și, un, și o gestionare mai eficace a sistemelor de control sunt beneficiul uh, Um, partajării celor mai bune practici cu celelalte state membre în contextul unor rețele transnaționale sau grupuri de lucru transnaționale și orientările generale și seminariile organizate de Comisia Europeană sunt foarte utile. Uh, natura gestionării partajate între Comisie și statele membre s-a schimbat pe parcursul, uh, pe parcursul uh, timpului. Responsabilitatea desemnării autorită- autorităților și stabilirea sistemelor de management și de control a revenit tot mai mult statelor membre. Aceasta se pare că este Um, direcția principală în uh, viitoarea programare de, perioadă de programare. Uh, și din punctul de vedere al unei autorități naționale, noi așteptăm cu nerăbdare această perioadă de programare viitoare. Mulțumesc pentru invitație și pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea situației din uh, Finlanda. Acum sper că domnul Maximilian Volkshaft, uh, îmi place foarte mult numele dumneavoastră, salutări uh, în Bavaria, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc și eu, doamna președintă, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această rundă de discuții, să vă prezinți uh, perspectiva uh, conducătorului unei agenții de plăți. Eu, eu conduc agenția de plăți din Bavaria. Sunt responsabil uh, pentru FEGA și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Reală. Cam 1,1 miliarde de euro, 51 de plăți concrete cu sute de proiecte. S-a discutat foarte mult despre combaterea fraudei, despre uh, erori și o să mă îndepărtez puțin de prezentarea pe care v-am uh, trimis-o dinainte, pentru că mi se pare că ar trebui să mă refer la un uh, alt punct uh, important. Ceea ce mi se pare important și pozitiv din punctul de vedere al fondurilor agricole se, re, se, reprezint, uh, se referă la informațiile clare din partea Comisiei Europene, care spune cum ar trebui să arată structura de, organiz- de organizare și care definește toate chestiunile care țin inclusiv de mecanismele de, de control uh, un punct extrem de important se referă la combaterea uh, fraudelor. Uh, și nu este ușor să facem o diferență atât de clară între fraude și erori neintenționate. Uh, noi încercăm ca prin pregătirea uh, angajaților uh, noștri să le atragem atenția asupra acestui punct. Există și primim deseori întrebări foarte concrete pe lângă acțiunile și anchetele desfășurate de OLAF și de alte autorități. Noi încercăm să atragem atenția și să evităm uh, conflictele de interes. Un alt subiect al acestei discuții un uh, exemplu, măsura sau programul uh, uh, LIDER face parte din FEADER și există, um, există aici acțiuni foarte importante la nivel local și noi controlăm toate aceste mă- măsuri dacă și cerem să nu se ia decizii dacă există un asemenea conflict de interese. Și un, o să încerc să, să fiu cât mai succint. În domeniul nostru, noi avem o unitate supli, eh, suplimentară de control, avem o uh, unitate de autorizare care examinează sistemele de gestionare și uh, încearcă să își dea seama dacă, cum arată sistemul de gestionare și de control. Și din punctul nostru de vedere este foarte important să facem o diferență între uh, agențiile care distribuie uh, fonduri și uh, agențiile care implementează și care controlează apoi uh, beneficiarii uh, finali ai acestor uh, fonduri. În, uh, în Bavaria, de exemplu, avem 250 de asemenea plăți efectuate și uh, controlăm aproximativ 8.000 de beneficiari uh, ai, ai acestor uh, plăți în fiecare an, ceea ce cred că ne oferă o privire de ansamblu destul de bună asupra situației de la fața locului. Aș dori să mă mai, uh, să mă mai refer la un uh, punct, dacă îmi permiteți, în domeniul fondurilor agricole. Aici avem legături foarte strânse cu Comisia Europeană, organizăm foarte multe controle și audituri la fața locului și Considerăm că, Germa- că în Germania și în uh, Bavaria mai ales, considerăm că totuși dispozițiile sunt prea detaliate, prea stricte și aș dori în acest context ca pe viitor să mă refer la modelul EU Delivery în care în prim plan se află obținerea, uh, atingerea obiectivelor uh, trasate, ceea ce permite ca uh, noi, o agenție de, de plăți, să ne asumăm un grad suplimentar de responsabilitate. Desigur, Uh, în funcție de riscurile existente să decidem uh, unde sunt locurile unde trebuie să controlăm mai mult. Cred că există aici o diferență mare față de fondurile de, co- de coeziune. Discutăm de beneficiari individuali care uh, primesc milioane, mai multe milioane de euro de la de la fonduri europene sau din, din partea bugetului de stat și Um, agricultori care primesc 20.000 uh, de euro pentru o, o introducere directă a unui produs pe piață, 20.000 um, de euro, jumătate din partea Uniunii Europene și jumătate din partea fondurilor europene. S-a, uh, a fost uh, amintit și un alt punct pe care îl discutăm și noi, uh, șefii agențiilor de plăți, când ne întâlnim la Bruxelles, sistemul Arachne, care este foarte util în combaterea uh, fraudei, însă aș dori să vă uh, atrag atenția asupra unei chestiuni foarte importante, proporționalitatea. În FEADER, în contextul FEADER, există um, într-adevăr o relevanță acestui uh, principiu de proporționalitate în funcție de mărimea uh, beneficiarilor. Uh, dacă avem mai mult de 91% beneficiari de dimensiuni mici, să îi trecem pe toți în registre, în liste, nu cred că este neapărat nevoie să recurgem la un sistem cum este Arahne. Deci, și în perspectiva noii perioade de programare pe care o așteptăm și noi, mai ales în domeniul agricol, ar trebui să punem accent pe atingerea obiectivelor pe care le, uh, le avem. Pentru că astfel eforturile uh, administrative pot fi uh, îndreptate înspre uh, Uh, punctele care reprezintă un risc uh, sporit. Și dacă, dacă îmi permite să ofer un răspuns la o întrebare formulată. O colegă din Austria a întrebat ce se întâmplă cu transparența cheltuirii acestor uh, fonduri. Știți că în FEGA și în FEADER gradul de transparență este destul de, destul de înalt. Um, Comisia Europeană întotdeauna a susținut uh, necesarea publicării tuturor acestor uh, informații despre cum sunt cheltuite aceste fonduri. Este un instrument extrem de util și rata erorilor este foarte... Dacă, dacă putem face diferență între cazuri de fraudă sau uh, erori, uneori este dificil uh, mai ales dacă în domeniul agriculturii discutăm și despre mm, dimensiunea de uh, mediu. Depinde de um, cum, în, în, ce, în ce categorii îi încadrăm pe beneficiari în domeniul uh, FEGA și FEADER rata de eroare în cazul uh, Bavar este, de, este sub este un prag foarte important pe care noi ni l-am uh, stabilit în uh, domeniul agricol. Și mă apropiu de, uh, de sfârșitul intervenției mele, mele în mod uh, intenționat și uh, țintit recurgem la măsuri cum ar fi parteneriate europene, programul LEADER, ceea ce ne permite și suntem încurajați să folosim uh, programe uh, inovatoare și prin care, uh, prin care să reducem rata de eroare și să depășim, de fapt, uh, ancorarea și legarea prea mult de această rată de, de eroare, pentru că, dacă nu, măsurile bune care sunt uh, adoptate de Parlamentul European vor, sunt foarte greu de explicat beneficiarilor. Deci, pentru că trebuie să ținem mai mult cont de dimensiunea riscului. Cam atât uh, din partea mea aș fi putut să mă lungesc și mai mult, însă înțeleg că nu avem prea mult timp. Uh, aceasta a fost perspectiva din Bavaria. Discuția de până acum uh, mi s-a părut extrem de interesantă și mă bucur că am putut să îmi aduc și o contribuție la această discuție și vă stau la dispoziție și pentru întrebări. Vă mulțumesc, domnule Volkshaft. Cred că vă vor fi uh, adresate întrebări atât în legătură cu subiectul arachne, cât și în legătură cu mm, problemele pentru uh, entitățile beneficiarii de dimensiuni mai mici, uh, problemele pentru administrație, ce se întâmplă cu întreprinderile de mari dimensiuni sau cele care au mai mulți uh, beneficiari. Este un instrument foarte util, mai ales când uh, proprietarii uh, consorțiilor respective se regăsesc peste tot în Europa și nu prea își doresc să fie identificați. Este o diferență mare față de un agricultor care are o singură exploatație agricolă undeva în Bavaria. Am primit uh, o listă întreagă din partea dumneavoastră pe care o voi uh, traduce în engleză și uh, pentru a ne putea bucura Uh, pentru a ne putea îmbunătăți uh, discuția, listă pe care o voi uh, transmite și raportoarei doamnei Ramona Strugariu. Și acum îi spun bun venit domnului Marc Lemaitre, directorul general. Nu știu dacă este alături de noi. May I ask you perhaps to speak English? Ja, natürlich, Frau Vorsitzende. Ich hoffe, Sie können mich hören. Bineînțeles, doamnă președinte, sper că mă puteți auzi. Stimați membrii ai Parlamentului European, stimați colegi, bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la această audiere publică După cum mi-ați uh, cerut, am să vă prezent, am să vă prezint instrumentele pe care le avem pentru a aborda lacunele în uh, gestiunea partajată. Am să mă refer și la viitor, nu doar la situația actuală. Acum însă, în ceea ce privește situația actuală, colegul meu, Iost Cort, uh, a prezentat deja, cred eu, elementele principale ale noului sistem și am să detaliez un pic cele prezentate de dumnealui. Înainte de toate, vreau să scot în evidență faptul că, după părerea noastră, trecerea la o procedură de finalizare uh, anuală, după cum uh, e cazul în actuala perioadă de politică de coeziune, și-a dovedit superioritatea față de sistemul multianual din trecut. De ce? Pentru că în acest fel ne asigurăm că se închid conturile an de an cu o rată de eroare sub 2% pentru toate programele din politica de coeziune. Avem în acest fel un grad ridicat de siguranță an de an, nu doar la sfârșitul perioadei de programare. În al doilea rând, după cum spunea și eu, suntem nemiloși în ceea ce privește suspendările și întreruperile pentru că ă, pentru acele situații în care riscurile sunt superioare sumelor pe care le reținem în ă, temeiul acelei reguli de 10% de retenție de care vorbea domnul Cos mai devreme. Prin aceste retenții și întreruperi ne asigurăm că uh, riscul la care e expus bugetul Uniunii Europene înainte de finalizarea conturilor nu este niciodată un risc semnificativ. În cele din urmă, dați-mi voi de asemenea să scot în evidență faptul că transmitem în mod sistematic către Olaf toate cazurile de suspiciuni de fraudă și, bineînțeles, dăm curs tuturor recomandărilor care vin din partea OLAF. Trecând acum la principiul fundamental pe baza căruia se edifică sistemul uh, multinivel și anume principiul de audit unic, Aș dori să scot în evidență că în acest sens avem o abordare dinamică. Știm că sistemele nu sunt perfecte peste tot la ora actuală. Prin urmare, încă de la începutul acestei perioade de finanțare, am uh, început un proces permanent de îmbunătățire la toate nivelurile de gestiune, de control și de audit. Am să vă spun într-o clipă cum anume procedăm. Am auzit o întrebare referitoare la independența diferitelor uh, organisme implicate. O caracteristică fundamentală este următoarea. Autoritățile naționale de audit sunt într-adevăr independente. Pot să vă asigur că urmărim îndeaproape asigurarea acestui, uh, acestei calități. La ora actuală avem îngrijorări în ceea ce privește România, deoarece există o serie de proiecte legislative uh, în curs de a fi dezbătute în Parlamentul Național, care ar putea pune sub semnul întrebării independența autorităților naționale de audit și am luat legătura cu autoritățile române în acest sens, așa că suntem foarte atenți la acest capitol. Cum putem îmbunătăți calitatea pe măsură ce trece timpul? Prin într-un contact permanent cu autoritățile de gestiune și de audit uh, pe baza învățămintelor pe care le tragem pe parcurs și în urma recomandărilor din partea curții de conturi. Și în acest fel purtăm un schimb permanent cu aceste autorități. Deja de trei ani avem o tipologie stabilită în ceea ce privește erorile comunicate de autoritățile naționale de audit. În acest fel se pot identifica acele lacune clare în anumite domenii, la nivelul sistemelor de control și management, pentru că în acest fel să putem aborda mai bine riscurile existente și, de asemenea, de a merge efectiv la sursa problemei și pentru a îmbunătăți, de asemenea, competențele și pregătirea personalului care efectuează aceste controle. Am creat, am elaborat de asemenea un plan de intervenție pentru ceea ce în mod istoric au fost considerate ca fiind două surse de erori. Ajutoarele de stat, pe de parte, și achizițiile publice, pe de altă parte. În ce privește erorile legate de ajutoarele de stat, vedem că eforturile în acest sens au dat roade treptat. Și, într-o mai mică măsură, aș spune că acest lucru se poate vedea și în cazul achizițiilor publice, care sunt guvernate de normele cele mai complexe pe care le avem uh, ce privește aplicarea politicii de coeziune. Și acum, în ce privește instrumentele noastre tot mai numeroase de care dispunem, um, sau uh, pus la dispoziția statelor membre o serie de instrumente de natură uh, metodologică, um, formarea autorităților din statele membre și vreau să mulțumesc uh, colegii din Finlanda, doamna Sarinen, care a făcut trimitere la îndrumările noastre referitoare la combaterea fraudei pe baza strategiei noastre antifraudă și în ce privește instrumentele de evaluare a riscului de fraudă. Sunt de acord, simplificarea este esențială și trebuie să facem progrese la acest capitol. Și bineînțeles, în cadrul uh, FEDER nu avem atât de multe opțiuni simplificate privind costurile. Vom încerca să facem eforturi pentru a le folosi mai mult pe viitor. De asemenea, vom lupta împotriva tendinței uh, care există privind normele naționale uh, de eligibilitate și um, suprareglementarea care face ca normele naționale să fie adăugate peste normele europene deja complexe. De altfel, normele naționale de privind de eligibilitatea deja sunt o sursă importantă de eroare. Acum mă refer la sarcinile pe viitor. Ce domeniile de interes pentru viitor? Elementul declanșator l-a reprezentat o modificare în normele financiare în august 2018. Asta înseamnă că pentru a da curs acelor noi reguli care urmăresc și conflictul de interese perceput, trebuie să ne asigurăm că autoritățile de gestiune și de management sunt la înălțimea misiunii. Serviciul de interpretare se oprește aici. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. O zi bună în continuare!